Grecia mi-au uh, transmis o solicitare de ridicare a imunității parlamentare a domnului Teodoros Zagorakis, iar autoritățile competente din Germania mi-au transmis două solicitări de ridicare a imunității parlamentare a domnului Udo Voigt. În conformitate cu articolul 9 alineatul 1 din regulamentul de procedură, aceste cereri sunt transmise Comisiei Jurii.